alegerea vicepreședinților din Parlamentul European. Am primit următoarele candidaturi. Fabio Massimo Castaldo, Corina Crețu, Richard Czarnecki, Ildiko Galpelt, Sylvie Guillaume, Alexander Graf Lambsdorff, Ulrike Lunacek, Merit McGuinness, Dimitrios Papadimoulis, Oli Rehn, David Maria Zasoli, Antonio Tajani, Ramon Luis Valcarcel Ziso, Adina Ioana Vălean, și Rainer Wieland. Candidații și candidatele mi-au comunicat că uh, aceste candidaturi au, fost, uh, au avut loc cu acordul lor. Trecem acum la vot. Întâi trebuie să numim doi noi cenzori, pentru că doi dintre cei care au fost cenzori uh, în această dimineață sunt acum absenți. Voi trage la sorți. Sper să port noroc uh, celor aleși. Ole Ludvigson. Ole, foarte bine. Peter Lundgren. Peter Lundgren este prezent. Domnule Lundgren, mulțumesc. Also, Herr Ludwigson und Herr Lundgren sind als neue Domnii Ludwigson și Lundgren sunt noi uh, genzori. Domnul uh, Lundgren pentru e, literele E până la G domnul Ludvigson și domnul Lundgren pentru uh, cei cu, cu numele care încep cu literele H până la K. Vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor, având în vedere faptul că numărul candidaților depășește numărul locu- locurilor libere, conform uh, Uh, regulamentului de procedură, trebuie să uh, efectuăm un vot secret este, și acesta se va face conform articolului 17.1. Vă citesc acest articol odată ca să fie clar ce facem. După aceea vă voi explica cum uh, procedăm. Sunt, vicepreședinții sunt votați pe un buletin. În primul uh, tur, sunt uh, posibil până la 14 candidați dacă obțin uh, majoritatea absolută, uh, ei sunt considerați votați. Cine, dacă după primul tur nu sunt votați toți uh, vicepreședinții, în aceleași condiții va avea loc un al doilea tur de scrutin pentru a ocupa locurile în continuare vacante. Dacă este nevoie de un al treilea uh, tur de scrutin, va fi suficientă majoritatea relativă. Uh, în caz de egalitate, candidatul cel mai în vârstă este considerat ales. V-au fost um, distribuite plicuri și buletine de vot. Sunteți rugați acum să folosiți aceste buletine de vot. Sunteți rugați să bifați căsuța uh, corespunzătoare cu numele candidatului dumneavoastră. Am să vă spun următorul lucru. Trebuie aleși 14 vicepreședinți. Aveți 14 voturi maxim. Um, buletinele de vot cu mai mult de 14 voturi exprimate nu sunt valabile. Puteți uh, bifa unul sau o singură candidată, dar maxim 14. Tot ce merge dincolo de asta este uh, considerat un buletin anulat. E drept că încă nu am deschis votul, dar din punctul meu de vedere, dacă vreți să porniți deja, foarte bine. Bun, am deschis votul. Was soll ich machen? Ja, Frau Gill, bitte. Das ist ja er jetzt sinnlos. Mulțumesc, am încercat să vă atrag atenția mai devreme, deoarece conform regulii 17 nu înseamnă că nu am putea să auzim și uh, o prezentare din partea uh, candidaților pentru funcția de vicepreședinte, așa cum s-a întâmplat și pentru președinți. Poate că nu ar trebui să fie niște intervenții, atât de lungi. Un minut pentru fiecare persoană ar fi suficient pentru ca noi să ne dăm seama pentru cine votăm. Ar fi foarte util. Uh, dacă e să ne gândim la transparență, deoarece foarte mulți eurodeputați sunt pentru prima oară astăzi aici. După cum vedeți, din păcate acum aceasta este numai o chestiune teoretică pe care nu o vom mai putea autoriza. Colegii nici măcar nu au așteptat să deschid votul și deja s-au grăbit să votească, ceea ce arată că iată, democrația își uh, prinde viață de la sine. Aveați dreptate, dar nu mai pot schimba lucrurile.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 Mais qu'est-ce qu'il fait Doamnelor și domnilor, întreb încă o dată dacă au votat toți deputații. În regulă. meine Damen und Herren, meine Doamnelor și domnilor, întreb încă o dată, au votat toți deputații? Atunci am să întreb dacă au votat și cenzorii. Cenzorii au votat? Se pare că așa este. Atunci votul este închis. Am să îi rog pe cenzor să meargă în sala R1.1 pentru numărătoarea voturilor. Sesiunea se suspendă, se va relua când uh, va suna și, uh, bineînțeles, se va afișa ora reluării sesiunii. Sesiunea se suspendă.